Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Reluăm lucrările noastre de ieri și începem cu votul pe raportul anual pe 2013 privind protejarea intereselor financiare a Uniunii. Raportor domnul Pirinski dorește să intervină, domnul raportor? Vă rog. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Am încercat cât am putut mai bine să obțin un sprijin cât mai amplu pentru poziția Parlamentului în legătură cu cea mai bună protecție pentru interesele financiare ale Uniunii. Și cred foarte, cu, cu foarte multă convingere că acest text va conduce la o luptă foarte strânsă și fără compromisuri împotriva fraudei. Această luptă va fi cuplată cu o politică determinată pentru depășirea problemelor ce țin de uh, ne uh, reglementări de nereglementare, de, de încălcarea reglementărilor. Avem datoria ca parlamentari din Comisia de Control Bugetar să uh, apărăm banii contribuabililor europeni și să avem grijă ca aceștia să fie folosiți uh, cât mai eficient. Există și câteva amendamente de compromis pe care le-am uh, avansat tocmai din dorința de a obține consensul și un sprijin uh, cât mai amplu din partea colegilor. Sper că și dumneavoastră veți uh, sprijini aceste compromisuri. Ines, bitte. Doamna Ayala Sender. Ines, vă rog. Si. <clears throat> Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamna președinte. Îmi cer scuze pentru vocea mea sunt puțin răgușită. Înainte de vot, uh, voiam să vă prezint scuzele mele pentru că n-am putut participa la dezbaterea de ieri cu privire la propunerea dumneavoastră de proiect de raport în legătură cu descărcarea bugetară a Comisiei. Aș vrea să adaug și eu că poziția grupului meu pe acest subiect legat de raportul uh, OLAF pe um, chestiunea Tinduf nu a fost uh, prezentată doar de domnul Parniu. Deci uh, grupul nostru are și altă poziție. Asta e o intervenție nu neapărat legată de vot, ci de uh, intervențiile de ieri. Ieri n-am putut participa din cauza că a trebuit să mă ocup de Uh, împreună cu alți colegi de planul uh, Juncker. Dar nu sunt sigură că am uh, înțeles pe deplin ce ați spus, dar vom vorbi între patru ochi, spune doamna președinte. Acum vreau întrece la vot, e destul de complicat pentru că avem doi membri ai grupului cu aceleași amendamente, dar va trebui să găsim compromisul Sperăm că această situație să nu se mai repete. Acum uh, începem. Votul uh, va fi unul complex. Votăm întâi compromisurile. Vreau să știu. Deci vom avea două voturi. Dacă acceptăm compromisurile și apoi votăm aceste compromisuri. Compromisul numărul 1. Cine este pentru supunerea la vot a acestui compromis? Împotriva? Da. Mă iertați, doamnă președinte. Ce facem acum? Votăm compromisurile? De ce punem problema admisibilității compromisurilor? Dacă aceste compromisuri sunt susținute de mai mult de un grup politic, ele trebuie supuse la vot. Nu înțeleg. Votăm compromisurile sau ce votăm? E prima dată când aud așa ceva de 10 ani, de când lucrez în Parlament. Da, întâi trebuie să votăm admisibilitatea compromisurilor care au fost depuse după termenul de depunere a amendamentelor. Și apoi votăm uh, compromisurile. Da, după termenul pentru amendamente, se elaborează aceste compromisuri. E normal. Nu putem avea compromisuri înainte de a fi depuse amendamentele. Și aceste compromisuri au fost uh, elaborate de săptămâni de zile. Ele sunt susținute de mai mult de un singur grup uh, politic. Dacă grupul nostru nu susține aceste compromisuri, uh, e problema dumneavoastră. Nu înțeleg de ce votăm admisibilitatea compromisurilor în plenară. Știți că avem uneori compromisuri chiar după dezbatere. Și dezbaterea uh, în plenară are uh, loc fie în ajun, fie chiar în uh, ziua respectivă. Dar aceste compromisuri se negociază de săptămâni de zile în plenară am vorbit de compromisuri chiar prezentate după dezbaterea din plenară. De aceea nu înțeleg. Ce facem aici nu are niciun sens. Asta înseamnă că oricare grup politic ar putea să prezinte compromisul când dorește. Eu așa am înțeles lucrurile, dar dacă doriți putem vota încă o dată. Și dacă un grup este împotrivă, atunci vom vota de două ori. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul numărul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul numărul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4. Pentru? Împotrivă? Va trebui să votăm electronic. Deci vot electronic, vă rog. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist beendet. S-a încheiat votul. Ba nu? Deci îl adăugăm ulterior? So. Ja. Also, 17 zu 7. 17 la uh, ă, 7. Deci compromisul se adoptă. Compromisul numărul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul numărul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul numărul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul numărul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul numărul 10 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 11. Domnule Savama, vă rog. Da, am o obiecție vis-a-vis de acest compromis, pentru că, de fapt, compromisul numărul 11 nu reprezintă decât un amendament general din partea raportorului și contravine uh, regulilor din această comisie în alte rapoarte anterioare. Votăm acum dacă permitem votarea compromisului. Cine este pentru votarea compromisului? Va trebui să procedăm electronic. V-aș ruga vot electronic. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Compromisul nu este admis cu 14 voturi împotrivă. Doamna Ayala Sender. Da, doamnă președinte. Sunt de acord că va trebui să revizuim regulile vis-a-vis -vis de aceste compromisuri. Însă nu votăm neapărat admisibilitatea, cine este pentru sau împotriva votării acestuia, nu cred că putem avea anumite criterii, în sensul că s-a dat curs unei anumite linii istorice până acum, dar acum după alegeri există o nouă majoritate și se pot schimba lucrurile și la nivelul regulilor. Domnul Savama cu siguranță înțelege acest lucru, suntem politicieni, s-a schimbat majoritatea, deci dacă există altă poziție, această poziție se va impune. Nu putem proceda conform situației anterioare, am văzut acest lucru într-o serie întreagă de chestiuni. E vorba de majorități aici. Da, Însă pentru credibilitatea Comisiei ar fi bine dacă Comisia nu și-ar schimba părerea la fiecare două săptămâni și acum am decis că nu ne schimbăm poziția. Domnule Pirinski. Da, aveți uh, dreptate. Nu putem să ne schimbăm părerea de la o zi la alta. Compromisul a fost acceptat de către secretariat. Secretariatul uh, pune aceste compromisuri pe lista de vot atunci nu se poate considera că un compromis nu poate fi votat. Trebuie votat. Nu poate fi exclus după ce secretariatul l-a inclus pe lista de vot. Nu se poate vota decât uh, pentru sau împotrivă. Dacă această procedură ar fi acceptabilă, atunci, asigur, ar trebui să avem o dezbatere pentru că nu ar corespunde practicilor uh, de până acum, dar nu se poate susține un vot pentru a scoate amendamentul de pe lista de vot. Mă uit acum pe temeiul juridic și anume regulamentul de procedură a Parlamentului, aliniatul 4, președintele poate propune uh, luarea în considerare a unui compromis uh, și trebuie obținut acordul prealabil pentru a vedea dacă sunt obiecții vis-a-vis -vis de ținerea acestui vot și să ia decizia cu majoritatea voturilor. Da, dar este o situație complet diferită, e vorba de plen. și este vorba de un amendament care a fost introdus în ultimele câteva ore înainte unei dezbateri și nu are nicio legătură cu practicile din comisie. Din păcate, trebuie să vă spun că mai există o altă prevedere cu numărul 209, uh, conform căruia anumite prevederi care se aplică în plen se aplică și comisiilor. Continuăm cu numărul 12 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul numărul 13 a fost uh, retras. Astfel trecem la uh, votul aliniatului 1, amendamentul 14 pentru prima parte împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm cea de-a doua parte a amendamentului 14. ți a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15. Există și un amendament oral cu numărul 1 al raportorului. Deci îmi cer scuze, spune președinta, amendamentul 15 pentru, împotrivă, obțineri, se adoptă. Amendamentul 16, aici există amendamentul oral al raportorului însă în calitate de autor aș dori să um, contrazic. Cine este pentru amendamentul inițial? Deci votăm uh, amendamentul inițial numărul 16, nu amendamentul oral al raportorului. Deci cine este pentru amendamentul inițial 16? Împotrivă? Abțineri? Deci există un amendament oral al raportorului la amendamentul 16. În calitate de autor a amendamentului inițial 16, sunt împotriva amendamentului oral. Deci asta am și făcut. Deci sunt împotriva amendamentului oral, de aceea supun la vot uh, amendamentul inițial, numărul 16. Cred că toată lumea știe ce a votat, dar dacă se dorește putem repeta că nu vreau să procedez incorrect ca președinte. Cine este pentru amendamentul 16? Împotrivă? Abțineri. Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 17 este un amendament tehnic, nu trebuie votat. 18 și 19 au devenit caduce prin compromisul 3. Amendamentul 20 al doamnei Macovei și al meu unde există de asemenea un amendament oral al raportorului, uh, pe care îl contrazic din nou în calitate de autor al amendamentului inițial și votăm amendamentul inițial 20. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci am avut o majoritate pentru adoptare. Amendamentul 21 al colegului Balcitis. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi amendamentul 22, tot al doamnei Macovei și al meu, iarăși cu amendamentul oral al raportorului pe care îl contrazic din nou. Cine este pentru amendamentul 22 inițial? Împotrivă? Verificăm electronic amendamentul inițial cu numărul 22. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul. Compromisul numărul 5 face ca amendamentul 23 să fi devenit caduc, apoi amendamentul 24 și amendamentul 25, iarăși prevăzute cu un amendament oral din partea colegului Vali. Considerăm că acest amendament uh, este suplimentar față de amendamentul nostru. Întreb uh, de aceea dacă există obiecții față de amendamentul suplimentar al colegului Vali. Nu e cazul, atunci votăm uh, amendamentul oral al colegului Vali. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum votăm amendamentul 24 pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Astfel am fost și împotriva amendamentului oral numărul 4 al uh, raportorului. Votăm acum 20, de fapt 26 și 27 au devenit caduce prin compromisul 4. Îmi cer scuze, spune președinta. Vor... Votăm amendamentul 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 29 al raportorului pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 31 pentru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 Verificăm uh, electronic. Amendamentul 36 s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă așadar. Amendamentul 37 a devenit caduc prin compromisul numărul 4. Mai trebuie votat amendul 37.c pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, obțineți, se adoptă. Verificăm amendamentul 38 electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 39 și deci amendamentul 39 e conținut în compromisul 5 și amendamentul 40 Aici există un amendament oral al raportorului pe care îl contest și supun la vot amendamentul inițial, numărul 40 este pentru, împotrivă, abțineri. Deci, am avut majoritate pentru adoptare. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 42 pentru, împotrivă, trebuie verificat. Amendamentul 42 îl verificăm electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă cu aceeași majoritate. Amendamentul 44, aici avem amendament oral al raportorului pe care îl contest pentru că este amendamentul meu inițial, și pun la vot amendamentul inițial. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 45 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 46 și 47 sunt acoperite prin compromisul 6. Amendamentul 48 pentru? Ba nu? Ba nu, sunt mai multe amendamente acoperite. Spune președinta mea, am făcut în propria listă care nu e la fel de fiabilă. Deci continuăm cu amendamentul 53. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 55 este acoperit cu compromisul 7, amendamentul 56 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm electronic amendamentul 56. S-a închis votul. E respins. Amendamentul 57 și 58 se votează împreună. 5, 8 împreună pentru, împreună, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 58 nu trebuie votat. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentele 60, 61, 62, 64 și 67 sunt acoperite cu compromisul 9. Continuăm cu amendamentul 65. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 66. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 68. Cu amendament oral a domnului Vali. Este un amendament la amendamentul inițial al domnului Marinescu. Supun la vot mai întâi amendamentul oral al domnului Vali pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și amendamentul inițial 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Domnule De Jong. Thank you, Madam Chair. I, I thought with oral amendments, if one member... Mulțumesc, doamnă președinte. Credem că dacă un amendament oral este contestat de un membru al Comisiei, atunci este caduc. Cred că dacă cineva este împotriva amendamentului oral, atunci acesta trebuie să cadă. Da, dar nu a vorbit nimeni împotriva acestui amendament oral cu numărul 9. Nimeni nu a ridicat obiecții. Pentru că, iată, avem o serie întreagă de amendamente orale și ar trebui ca cineva să ridice obiecții vis-a-vis -vis de amendamentul oral. Avem această posibilitate, iată, acum la amendamentul 69. Deci amendamentul 68 a fost uh, adoptat și trecem la amendamentul 69. Nu pot decât spune că există un amendament oral al PP-ului la amendamentul 69. Este, uh, contestă cineva acest amendament? Nu e cazul? Atunci îl votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi amendamentul 70 pentru, împotrivă, <clears throat> abțineri se respinge. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul 72 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 73 trebuie votat pentru că compromisul 11 nu a fost votat. Deci cine este pentru amendamentul 73? Împotrivă. Trebuie să verificăm electronic, deci amendamentul 73. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Amendamentul este respins. Amendamentul 74 pentru, împotrivă, trebuie clarificat și acesta electronic. Deci amendamentul 74 electronic. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 75 pentru, Deci amendamentul 74 le înlocuiește pe celelalte. Deci continuăm atunci cu amendamentul 78 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 79, conținut în compromisul 12. Amendamentul 80, iată, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm electronic amendamentul 80, partea a doua. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 81 pentru Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 83 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 84 pe 5 părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm cea de-a doua parte la 84. S-a închis votul. Se adoptă. Cea de-a treia parte la amendamentul 84 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Cea de-a patra parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A cincea parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 85 pentru, Deci nu știm care este situația în teren. Verificăm așadar electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 86 devine caduc. Amendamentul 87 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 88 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic. Amendamentul 88. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 89 devine caduc. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 3 nu se votează, amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, amendamentul 7 Trebuie votat. Deci 7. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic amendamentul 7. Nu este geschlossen. Este angenommen. Se adoptă. Amendamentele 8, 9 și 10, 11, 12 sunt acoperite de compromisul 2. Regii 1 acum. Pentru împotriva. A, verificăm electronic. Regii 1. S-a închis votul. Se adoptă. Regii 2. Pentru împotriva. Votăm încă o dată electronic. Să vedem dacă avem aceeași majoritate. S-a închis votul. Da. Deci o situație ușor modificată, dar se adoptă. În regii 3 a fost deja acoperit, 4 uh, și 5 prin compromisul 7, regii 6 prin compromisul 10, regii 7 nu se votează, 7 ABC nu se votează, regii 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, libe 1 Ba nu e deja acoperit de compromisul 4, Libia 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Libe 3 și 4 sunt acoperite de compromisul 12, Libe 4. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Libe 5 Libe 6, nu se votează Libe 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Libe 7 acoperit cu compromisul 9. Apoi Libe A pentru împotriva abțineri se adoptă. Libe B pentru împotriva abțineri se adoptă. Și trecem acum la votul electronic pe marginea întregului raport astfel amendat. Deci vot electronic. S-a închis votul. 27 uh, la 0. Felicitări raportorului pentru această largă majoritate. Mulțumesc! Oh, der nächste äh, genau die nächste abstimmung ist Următorul vot se referă la avizul colegei Pitera pe marginea sectorului fructelor și legumelor. Dacă doamna raportor dorește să intervină înainte. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Chciałam tylko Mulțumesc, doamna președinte. Doar câteva cuvinte vreau să spun. în ciuda unor uh, obstacole de natură organizațională în, în unele state membre și datorită contextului internațional, recomandăm anumite modificări uh, pe care le-am uh, făcut acestui aviz. Da, <clears throat> solamente aviz. Ines, vreau doar să vă spun și eu că la alinatul 6 voi cere să iau cuvântul la, la alinatul 6, doar acolo. Când ajungem acolo o să vă spun despre ce e vorba. Dan, fangen wir an. Amendment număr 7 dafür. Începem amendamentul 7 pentru, împotriva. Nu am văzut cine stă pentru, deci vă rog să le mai ridicați o dată mâna. Cine stă pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru împotrivă. Cred că trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul electronic la amendamentul 8. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 10. Cine stă pentru? Împotriva? Este prea haotic. Cred că trebuie să verificăm prin vot electronic. Amendamentul 10, vă rog. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotriva. Abținări. Se adoptă. Amendamentul 12. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotriva abțineri. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 14, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Dau cuvântul colegii noastre, Ella Sander. Amendment 15. Nu, amendamentul 15 pentru, Împotrivă. Putem să verificăm electronic. Vot electronic pe marginea amendamentului 15. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge cu aceeași majoritate. 17 acum pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge cu aceeași majoritate. Amendamentul 18 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotriva. Cred că verificăm electronic. Cred că a fost respins, dar Mulțumesc, s-a închis votul. Nu, a fost uh, adoptat. Bine că am verificat. Amendamentul 21 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 23, prima parte, cine este pentru? Mai, cred că este mai bine să votăm electronic amendamentul 23, prima parte. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 23, a doua parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și partea a treia de la amendamentul 23, pentru, împotriva, Cred că trebuie să verificăm electronic partea a treia de la amendamentul 23. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 24. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25. Pentru, Haideți să votăm mai bine electronic. Amendamentul 25. S-a închis votul. Să respingem. foarte clar. Amendamentul 26. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Să respinge. Considerentul A. Amendamentul 1. Prima parte. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte după etc. Cine stă pentru, împotriva, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva, Cred că este mai bine să votăm electronic amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge la limita. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că a fost respins cu aceeași uh, majoritate, dar verificăm mai bine prin vot electronic. Amendamentul 5 s-a, de- s-a închis votul. Da, respins cu aceeași majoritate. Amendamentul 6. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Ajungem la proiectul de avis în întregimea sa. Să verificăm amendamentul 6. Cred că situația a fost mai clară ca înainte. Oricum, s-a închis votul. Nu. Vă mulțumesc pentru că mi-ați atras atenția. Îmi cer scuze. A, a fost adoptat amendamentul 6. Îmi pare rău, dar uneori este greu să văd care sunt majoritățile. Acum votăm proiectul de aviz în întregimea sa. Vot electronic. S-a deschis vot, votul. S-a închis votul. 25 de voturi pentru, 2 împotriva. Felicitări raportorului și mulțumim pentru munca depusă. Vă rog. Sí. <clears throat> Presidenta, solamente un pequeño... Doamna președinte, am o mică observație doar. Presupun că lista de vot care ne-a fost uh, transmisă de secretariat corespundea deciziei raportorului. Nu cred că este etic să apară cu litere îngroșate pe lista de vot recomandarea de a vota pentru sau împotrivă din partea raportoarei. Asta ar putea duce la uh, ar putea induce în eroare anumiți membri. De aceea, cred că nu trebuie scris cu litere îngroșate pe lista de vot ce recomandă, cum recomandă raportoarea să votăm. Nu e nici etic, nici estetic. Însă pot și înțelege încercarea raportorilor de a explica listele de vot. Mie mi s-a părut a fi o idee foarte utilă, însă va trebui să ne gândim cum putem uh, îmbunătăți uh, listele de vot astfel încât toată lumea să știe mai bine ce se întâmplă. Trecem la proiectul de aviz al lui Petri Sarvama privind uh, pachetul lapte. Raportorul văd că nu dorește să ia cuvântul. Și dacă sunteți pregătiți, putem continua cu votul. Amendamentul 1. Cine stă pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Putem vota un bloc amendamentele 2 până la 10? Nu? Ok. Atunci amendamentul 2. Pentru, împotriva. A, vă rog să verificăm electronic amendamentul 2. S-a închis votul. Respins foarte clar. Îmi cer scuze, nu am văzut. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Proiectul de aviz în întregimea sa, vot electronic, s-a deschis votul, s-a închis votul. 26 de voturi pentru. Felicitări uh, raportorului pentru acest rezultat impresionant. Am ajuns la sfârșitul votului de astăzi. Vă mulțumesc pentru disciplina deosebită de care ați dat do- dovadă. Wir fahren fort.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 descărc, descărcarea de gestiune 2013, altă instituție, este vorba de Consiliul și Consiliul European. Und wir und, und wir ich gebe dem so genau please please we need to go ahead Vă rog, trebuie să continuăm cu, ordi- cu ordinea de zi și dau cuvântul raportorului pentru a ne prezenta raportul său. Domnule Cernescu, vă rog. Vielen Dank, Frau Vorsitzender. Uh, first of all, I would like wish the better health. Vă mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, uh, însănătoșire grabnică domnei Ayala Sender voi încerca să rezum rapoartele indicând doar cele mai importante puncte. Voi vorbi foarte pe scurt, sper. Curtea de, în ceea ce privește Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În primul rând, nu putem uh, renunța la Tribunalul uh, Personalului uh, Civil. Acest lucru nu este o soluție. Procedurile sunt prea lungi, mai ales la Tribunalul General. În plus, trebuie să găsim sinergiile necesare între traducere și interpretare. Avem nevoie de un mai bun echilibru geografic între managementul mediu și înalt. Și repet acest lucru. Și apoi avem nevoie de o actualizare a regulilor care guvernează mm, utilizarea în scopuri private a mașinilor. În ceea ce privește curtea de conturi, ar trebui să îmbunătățim performanța auditorilor și calitatea și nu numărul. În plus, curtea ar trebui să reducă timpul necesar pentru redactarea unui raport special. Avem nevoie de asemenea de recomandări mai clare în aceste rapoarte speciale. Și, din nou, avem nevoie de un mai bun geografic, uh, echilibru geografic la uh, uh, nivelul managementului mediu și înalt, la Consiliu și Consiliul European în proiectul de raport propun amânarea acordării descărcării de gestiune pentru că în continuare se întârzie cu răspunsul la întrebările noastre. Există foarte multe deficiențe, mai ales în ceea ce privește politica clădirilor a Consiliului, în ceea ce privește Comitetul Economic și Social Economic. Există foarte multe servicii de interpretare care nu sunt folosite Decizia Tribunalului uh, European pentru Funcționarii Europeni, publicată în anul 2014, a condamnat CS pentru că a încălcat Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene în momentul în care a dat afară un funcționar în anul 2013. European External Action Service. În fine, Serviciul European de Acțiune Uh, externă, instituția noastră preferată, în primul rând, education of the decision making process. Then the regime of în ceea ce privește regimul reprezentanților speciale al Uniunii Europene, acesta nu este clar, nu au, uh, acești reprezentanți speciali nu au uh, uh sarcini clar definită și, din nou, trebuie să uh, avem un mai bun echilibru geografic și în această instituție. În plus, există și probleme de gestionare a clădirilor și de logistică. În ultimul rând, nu trebuie să uităm sinergiile între Serviciul European de Acțiune Externă, delegațiile Uniunii Europene și uh, delegațiile statelor membre și serviciile consulare ale statelor membre. Și domnilor și domnilor, dragi colegi, aștept amendamentele dumneavoastră, comentariile dumneavoastră, de care voi ține seama. Vă mulțumesc. V-ați prezentat acum toate rapoartele. Doream să avem o abordare cronologică. Vom începe cu Consiliul și cu Consiliul European. Domnul Cernețchi, nimeni nu este perfect, domnul președinte. Da, ați încercat să raționalizați această temă. Este o abordare posibilă, putem să le discutăm împreună. Deci, uh, toate aceste instituții împreună, CESE, Serviciul European de, de Acțiune Europeană și așa mai departe. Domnul Gaier a dorit să ia cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc, doamna președintă. Cred că este uh, cea mai bună uh, soluție, pentru că astfel nu va trebui să revenim de mai multe ori. În primul rând, domnul Cerneschi s-a referit pe scurt la Cato cel bătrân cu un uh, citat despre Cartagina. Se pune întrebarea cum vom merge mai departe. În ultima perioadă legislativă am avut o audiere în cadrul căreia am analizat cu critici procedura de descărcare de gestiune acordată Consiliului. Nu este foarte clar în urma tratatelor uh, că avem uh, o prerogativă de a acord, de a acorda descărcarea de gestiune Consiliului, dar este clar că avem dreptul de a primi documentele pe care le, pe care le cerem. Consiliul nu ne pune la dispoziție documentele pe care le cerem, ceea ce înseamnă că, nu, că ne lipsește temeiul juridic pentru acordarea acestei descărcări de gestiune. Ne mai rămâne uh, calea, calea recursului în instanță. Cred că această procedură este posibilă doar dacă comisia noastră este unită din acest punct de vedere și dacă o asemenea acțiune în justiție se va bucura și de sprijinul grup, tuturor grupurilor noastre politice astfel încât, eventual pe parcursul acestei proceduri de acordare a descărcării de gestiune sau pe parcursul următorii uh, proceduri, să recurgem la această posibilitate. Deci cred că dispunem în continuare de această opțiune, atâta vreme cât atitudinea Consiliului nu se va modifica și uh, putem pleca de la această premisă că atitudinea Consiliului nu se va modifica. Deci avem această posibilitate să facem acest pas uh, înainte, însă atunci trebuie să fim uniți. Este vorba de o procedură în doi pași, pe parcursul căruia va trebui să votăm într-un mod unit și să ne bucurăm, după cum am spus, să beneficiem de sprijinul grupurilor uh, noastre politice. Cam atât în ceea ce privește Consiliul. Acum, în ceea ce uh, privește următoarele agenții, eu sunt raportor pentru bugetul agențiilor europene și aș dori să atrag atenția colegului nostru asupra unui uh, punct care este relevant mai ales pentru Curtea Europeană de Conturi. colegul nostru Oșei avusese o idee pe care cred că ar trebui să o criticăm. A impus curții de conturi să predea auditul agențiilor europene unor servicii externe de audit. Este un lucru posibil dacă nu dispui de uh, resursele necesare pentru a efectua auditul respectiv, însă s-a cerut uh, agențiilor să plătească pentru auditul respectiv. Dacă acest lucru este posibil, atunci uh, și eu pot uh, angaja o altă, o altă persoană pe care să o plătesc cu un salariu oarecare și care să voteze aici în locul meu și eu să mă ocup de lucruri mult mai plăcute, să vizitez diferite expoziții culturale și așa mai departe. Nu mi se pare că este cea mai potrivită cale adoptată de Curtea de, de Conturi. Cerusem Curții Europene de Conturi să ne spună uh, dacă are nevoie de resurse, de resurse suplimentare, însă să decidem că nu ne mai achităm de sarcinile care ne revin, să cerem, să acordăm, să delegăm aceste sarcini sectorului privat și să cerem bani pentru uh, toate aceste sarcini nu mi se pare a fi la cea mai potrivită și cred că aceasta este ocazia pentru a ne spune cât mai clar uh, poziția din acest punct de vedere. Mulțumesc, are cuvântul domnul Doici acum. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, kedves ö, kollégák, e tekintet. Mulțumesc, dragi colegi. Și în această privință Domnul Cernețchi ne propune o soluție extraordinară, a prezentat toate rapoartele împreună, reușind astfel să raționalizeze timpul de care dispunem. În primul rând aș dori să-i mulțumesc pentru munca depusă în aceste rapoarte de descărcare de gestiune pentru celelalte instituții. A colaborat foarte bine cu raportorii din umbră iar rapoartele arată că a făcut o treabă foarte detaliată. Aș avea și eu la rândul meu câteva observații detaliate. În ceea ce privește descărcarea de gestiune pentru Consiliu, situația e oarecum tragicomică. Mie lucrurile nu se nu mi se pare atât de complicată ca colegului nostru Gaier, dar chiar dacă tratatul ar trebui interpretat atât de complicat sau dacă tratatul duce la o astfel de situație încurcată, Totuși, cred că este similar unei situații în care îi pui într-o cameră pe copii de 5, 6, 7 ani care încearcă să construiască o mașină Lego și nu reușesc să-i dea de capăt fără părinți. Eu cred că a venit vremea să găsim o soluție și la această problemă. Dacă noi acordăm uh, descărcarea Consiliului, acesta o să ne spună că nu avem nevoie de nimic uh, din partea dumneavoastră. Atunci noi o să ne supărăm uh, și o să zicem, da, da, nu o să vă dăm descărcarea și uite, tot așa, Consiliul că Bun, dar noi nu vedem documentele ci în final în descărcare, poate că un joc interesant în ansamblu, dar mie mi se pare ușor copilăresc. Ei bine, pe mine mă interesează orice fel de soluție care presupune un progres. Pentru că Orice e mai bine decât acest uh, joc de ping-pong uh, prin care nu facem decât să tot amânăm uh, acordarea descărcării de gestiune. Raportul domnului Cernițchi privitor la descărcarea de gestiune pentru Consiliu sunt prezentate anumite rezerve Asta și în ceea ce privește situația imobilelor, de pildă. Și aș dori să mă mai refer și la tematica colaborării între Parlament și uh, CESE și CDR, care este un aspect pozitiv. Practica ar trebui uh, să fie extinsă, pentru că, iată, este un exemplu de bună utilizare a resurselor. Ar trebui să ne gândim dacă nu am putea solicita curții de conturi un raport cu privire la um, alte astfel de colaborări între diferite instituții pentru a puncta ce fel de economii ar putea aduce. În ceea ce privește costurile de interpretare și traducere, există în continuare multe rezerve din partea mea. Cred că a venit vremea ca, așa cum a propus deja Curtea de Conturi, să introducem o procedură unitară în ceea ce privește calculul costurilor pentru traduceri și interpretare, ca astfel să nu fim nevoiți să comparăm mere cu pere și am ajunge la economii și mai mari. Următoarea observație. La mai multe instituții lipsesc uh, informațiile vis-a-vis -vis de repartizarea pe sexe, țară de origine, a angajaților din diferitele instituții. Eu cred că ar fi util ca pentru următoarea procedură de descărcare de gestiune instituțiile să ne livreze date și cu privire la aceste chestiuni. Deci, țara de origine, funcția deținută și situația ceea ce privește numărul de femei și bărbați. Mai apare și o altă problemă recurentă. E vorba de faptul că salariații de la SAE beneficiază de anumite uh, beneficii atât uh, în statele lor naționale cât și de, de la SAE. Ne-am atras atenția asupra acestui lucru, însă procesul nu pare a funcționa și în 2013 nu s-a ajuns la o colaborare între OLAF și SEAE. În ceea ce privește ombudsmanul, consider că este important ca acest ca mediatorul european că mediatorul european și-a propus să încheie 96% din cazuri în interval de 12 până la 18 luni. Din păcate, nu a putut să-și respecte această promisiune. Sigur că trebuie să te gândești ce fel de promisiuni uh, dai până la urmă. În orice caz, în cazul mediatorului, nu a funcționat. Și nu în ultimul rând, aș dori să adaug că pentru descărcarea de gestiune pentru 2014, instituțiile ar trebui să prezinte și strategia lor vis-a-vis -vis de imobile. Mi se pare un aspect foarte important. În ceea ce privește Curtea de Conturi, mi se pare un progres remarcabil faptul că aceasta pune accentul pe rapoartele de audit. Curabro az éves jelentés bemutatását, és ezzel a zársz... Raportorul propune ca Curtea de Conturi să programeze ceva mai uh, curând în cursul anului prezentarea rapoartelor, astfel încât să putem începe mai uh, rapid dezbaterea. Iată că am făcut o serie întreagă de observații, voi face și voi depune și amendamente, dar în ansamblu pot să spun că susțin rapoartele domnului Cernețchi. Iar acum cuvântul doamna Iala Sender. Sí, gracias. În primer lugar, agradecer al Mulțumesc. Eh, vreau să mulțumesc domnului Cerneschi pentru buna sa voință. Încă o dată îmi cer scuze că sunt răgușită. Deci, eh, Mulțumesc eh, raportorului pentru activitatea sa excelentă. Avem pregătite câteva amendamente cu privire la anumite aspecte care ar putea fi uh, completate. Înainte de toate, o observație de natură generală. E foarte curios să constatăm că în 2013 nivelul de execuție bugetară pentru celelalte mari instituții, Curtea de Conturi, Curtea Europeană de Justiție, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European. Deci pentru toate acestea nivelul de execuție a fost puțin inferior decât uh, ce am văzut anterior. Sigur că trebuie explicat acest lucru. Consiliul, și l-am ascultat cu atenție pe colegul nostru, am uh, <clears throat> deja o impresie foarte tristă. Ne plângem că auzim mereu aceeași muzică, dar și noi uh, urmăm aceeași partitură mereu. E vorba de subiecte generalizate, refuzăm uh, descărcarea Consiliului, în ciuda celor spuse ieri de reprezentantul președinției letone în legătură cu noul ciclu legislativ în care ne aflăm. Cred că ar trebui măcar să încercăm să ne apropiem pozițiile și să încercăm uh, ca Parlamentul să nu rămână izolat nu avem niciun interes să nu acordăm această descărcare de gestiune pentru că practic noi nici nu mai avem vreun cuvânt de spus comisia noastră în legătură cu ce s-a întâmplat în 2013. Deci trebuie să avem o abordare mai uh, înțelegătoare să nu rămânem uh, într-un turn uh, de fildeș. La punctul nou, uh, aici există un comitet de redactare, o nouă carte interinstituțională și se simte nevoia de dialog. Nu avem foarte multe posibilități să aducem informații suplimentare pertinente pentru cetățean. De aceea eu fac un apel la domnul raportor și la colegii noștri, pentru că cred că încă putem să uh, obținem o majoritate pe această problemă. Prin abordarea noastră trebuie să evităm refuzarea categorică uh, a descărcării uh, de gestiune a Consiliului. În legătură cu cele spuse despre Curtea de uh, Conturi, susțin rezervele prezentate de colegul uh, Cernischi, de colegul Gaiar. În anumite cazuri, presiunea pe care noi o exercităm are efecte pozitive cu privire la uh, Uh, multiplicarea rapoartelor, uh, creșterea transparenței. Astea sunt efecte pozitive, dar um, am impresia de asemenea că exercităm și presiuni uh, în legătură cu păstrarea unor metode tradiționale de lucru. Sunt de asemenea de acord cu cele spuse de raportor în legătură cu vizibilitatea noastră mediatică și de aceea cred că ar trebui să facem un împreună o uh, revizuire, să formulăm uh, uh, recomandări atunci când se vorbește despre um, deplasări, de exemplu, formularea folosită duce cu gândul la fraude de proporții, dar eu cred că de fapt, nu s-a ținut cont de anumite circunstanțe conjuncturale în legătură cu aeroporturile, în legătură cu anumite state membre. Uh, s-a dat impresia că este vorba de un mare fenomen de corupție, când de fapt uh, lucrurile nu stăteau deloc așa, ci era vorba de anumite dificultăți legate de criza financiară. Acel, uh, acel raport cu privire la aeroporturi a dus la crearea unei Uh, imagini negative și a dus la consecințe negative, dezbaterea îndreptându-se într-o direcție greșită. Uh, sigur că se petrec mereu schimbări. Însă trebuie să evităm posibilitatea interpretării răuvoitoare a anumitor texte raportul, uh, raporturile anuale ajung să fie, ar, ar trebui să fie uh, prezentate mai devreme ca noi să avem mai mult timp să ne facem și noi treaba, să lucrăm mai bine, pentru că eu sunt uh, în favoarea calității și nu favorizez uh, neapărat uh, respectarea anumitor uh, termene impuse de secretariat. Domnul Cernischi s-a concentrat pe situația actuală, pe funcția comisiei noastre, pe atribuțiile de control bugetar și a, a, făcut și anumite recomandări cu privire la ce ar trebui sau nu să facă a, serviciul de acțiune externă. Eu cred că aici Comisia pentru Relații Externe ar trebui să se pronunțe. Aceste recomandări, de exemplu, cele privitoare la criza din Ucraina, nu au ce căuta în raportul nostru, pentru că asta e treaba Comisiei pentru Afaceri Externe și nu a noastră. Înțeleg că trebuie să maximizăm uh, acel echilibru geografic la nivelul națiilor funcționari, ai Serviciului de Acțiune Externă, dar cred că ne aflăm într-o situație uh, incipientă încă. Serviciul de Acțiune Externă este o instituție tânără. Statele membre au deja experți naționali detașați care uh, beneficiază de o anumită experiență și cred că trebuie să permitem Serviciului de Acțiune Externă să se organizeze și să reacționeze cu flexibilitate la provocările cu care se confruntă. În ceea ce privește Curtea Europeană de Justiție, uh, e adevărat că există o flotă de autoturisme oficiale impresionantă, Um, trebuie să fim foarte fermi în legătură cu acest uh, aspect. Iar în ceea ce privește problemele de traducere pe care le-ați menționat, la Curtea Europeană de Justiție și pentru uh, controlorul uh, european pentru protecția datelor, Uh, mm, cred că ar trebui organizat un uh, grup de lucru care să analizeze problema traducerii și interpretării. Eu m-aș uh, mișca cu prudență în, pe acest teren. La nivelul Comitetul Regiunilor și CESE s-au făcut deja demersuri pentru reducerea acestor cheltuieli, însă uh, situația rămâne în continuare necorespunzătoare. Trebuie să păstrăm și să apărăm uh, dreptul fiecărui uh, delegat din aceste instituții de a se exprima în uh, limba proprie. Știu că mm, vă preocupă foarte mult cheltuielile cu traducere și interpretare. Poate că au fost și anumite disfuncționalități, dar nu trebuie să facem cu orice preț economii și să ne regăsim într-o uh, situație insatisfăcătoare cu privire la păstrarea uh, diversității europene. Deci trebuie să avem foarte mare grijă cu aceste lucruri, mai ales la CESE și la Comitetul Regiunilor. Mm, apoi, cu mediatorul european nu e nicio problemă, iar cu controlorul european pentru protecția datelor S-a, uh, am spus deja ce aveam de spus. Asta e totul. Mulțumesc. Mulțumesc, care acum cuvântul colega Karim. First of all, I would, uh, Mulțumesc. Aș vrea să încep uh, mulțumindu-i domnului raportor pentru un proiect foarte solid. Cu privire la Consiliu vreau să spun că sprijinim poziția dumneavoastră de a nu acorda descărcarea pentru moment atâta vreme cât Consiliul refuză un dialog real cu noi, nu putem să acordăm această descărcare, trebuie să insistăm că avem dreptul de a obține uh, răspunsuri la întrebările noastre, iar până acum ni s-au refuzat aceste uh, răspunsuri. Anul trecut am cerut și părerea Comisiei în uh, această problemă, iar răspunsul a fost foarte interesant. L-ați menționat și dumneavoastră în proiect dar nu se rezolvă nimic. De aceea comisia noastră trebuie să se gândească ce putem face acum. Nu putem uh, continua cu această situație. Am încercat să uh, lansăm un dialog cu Consiliul fără să reușim. Eu nu am încă un răspuns, dar cred că trebuie să vedem cum putem rezolva această problemă, fiindcă nu putem uh, să ne prezentăm în fața europenilor și să le spunem că nu am acordat această descărcare, dar nici n-am uh, putut să facem nimic. Deci trebuie să ne gândim ce avem de făcut în continuare. După părerea mea, trebuie să ne gândim dacă nu cumva putem să întrebăm care ar fi punctul de vedere al Curții Europene de Justiție pe această problemă și poate că judecătorii ne pot indica o soluție. Situația nu mai poate continua așa. O Altă situație la care vreau să mă refer e cea a Serviciului de Acțiune Externă, aliniatele 9, 10 și 11. Nu cred că ar trebui să ne uităm la ce face acest serviciu, ci la felul cum cheltuie banii. Și cred că aceste aliniate 10, 11 merg un pic prea departe, n-am să le sprijin, ar trebui uh, reformulate, după părerea mea. Mulțumesc! Mulțumesc, m-am trecut și eu pe lista de vorbitori. Cum procedăm cu Consiliul? Poate că ar trebui să mai avem puțină răbdare. Și Tamaș 2, ce a făcut această comparație cu comportamentul copiilor, însă cu copiii, în primul rând, îți trebuie răbdare. Deci nu putem să ne pierdem răbdarea. Și cred că nu ar trebui nici să uh, ne pierdem grija cuvenită. În orice caz, nu cred că putem uh, uh accepta ca alții să ne controleze. Asta e clar. Noi îi controlăm pe alții, nu alții pe noi. Și dacă o condiție prealabilă este controlul altora sau reciproc, atunci dacă alte instituții încearcă să arate sau să verifice pas cu pas ce se întâmplă la noi, uh, um, atunci cred că ar fi mai bine dacă ar începe în propria ogradă. Și dacă ar lua lucrurile la fel de ser- în serios. Asta și în ceea ce privește bugetul Comisiei. Pentru că Uh, apar multe situații în care uh, se vede clar că statele membre uh, tratează cu superficialitate cheltuirea banului european. Și eu cred că acest lucru nu ni se poate reproșa nou aici în Parlament. Eu cred că în mandatul anterior am avut și o conferință interesantă pe această temă Cred că se impune organizarea unui eveniment uh, similar și în acest nou mandat parlamentar în cadrul unei reuniuni a Comisiei de Control Bugetar, unde să invităm experți juridici pentru a arăta și noilor colegi care sunt posibilitățile de care dispunem. Uh, serviciile noastre juridice nu sunt deloc entuziasmate de posibilitatea de a merge la Luxemburg pe marginea tratatelor. Asta datorită faptului că tratatele sunt așa cum sunt, dar totuși au avut loc și evoluții istorice. Tratatele și modificarea acestora au fost <clears throat> permanent negociate de oameni cărora aspectul bugetar uh, pentru care aspectul bugetar o prioritate. De aceea poate că competențe bugetare au fost uh, date la schimb pentru altceva. Înainte de Lisabona, trebuie să spunem că controlul bugetar era mai puternic. Invers, cine acordă descărcare de gestiune cui n-a reprezentat uh, o temă pentru cei care negociau o modificare a tratatelor. Deci aici va trebui ca pentru următoarele negocieri pe marginea tratatelor să venim și noi cu o poziție clară pe care să o aducem în negocieri. Însă actuala situație este o prevedere veche de foarte mulți ani care descrie o perioadă de timp în care nu exista decât comisia. Celelalte instituții nici nu existau. Parlamentul sau Comisia ca instituții independente. Deci, la vremea respectivă, toate făceau parte din bugetul Comisiei. Și de aceea se și spune că Parlamentul acordă descărcare de gestiune Comisiei, pentru acolo figurau toate bugetele. Însă, între timp, aceste celelalte instituții beneficiază de un buget propriu, lucru care nu este redat în tratate iată, o lacună de ordin juridic de care profită Consiliul și o spun chiar cu voce tare, o, profită cu reavoință de acest lucru. Și dacă noi acum ne preocupăm de Consiliu, asta nu înseamnă că nu ne preocupăm și de toți ceilalți. Însă asta este explicația uh, istorică a acestei situații. Astăzi există și 10 alte domenii de descărcare pe care le acordăm. Cu toate nu există uh, probleme, cu excepția Consiliului. Probabil că se dorește un fel de gentleman's agreement prin care să spunem nu ne băgăm nasul la dumneavoastră, nici dumneavoastră la noi. Dar cred că ar fi un mesaj uh, foarte negativ pentru exterior. Nu cred că e momentul oportun. Însă, în orice caz, avem nevoie de un plan, trebuie să venim cu un fel de proiect pentru modificarea tratatelor, astfel încât la viitoare negocieri și aceste aspecte să fie avute în considerare. Atunci când a fost prezentă președinția uh, letonă, Doamna Ayala Sanders, pe bună dreptate, a spus că noi ar trebui să acordăm o descărcare de gestiune guvernelor și nu ele nouă. În orice caz, iată că mm, se amestecă problemele vechi cu cele noi, cele vechi nefiind încă soluționate, de pildă organizarea SAE și știți prea bine că <clears throat> există acolo mult prea multe funcții înalte nu există nicăieri uh, direcții generale atât de mici uh, ca acolo, deci uh, iată funcții care costă bani. Acum nu vreau să mă refer la chestiunile politice din spatele acestei bucătării. Și voi mai formula o serie de amendamente și în această privință. Asta vreau să spun pe tema descărcării Consiliului. În ceea ce privește uh, curtea, crezi că ai de-a face cu o instanță și te trezești că ai de-a face cu un parc auto. Și uh, dacă ne uităm în propria ogradă, o serie foarte limitată de mașini de serviciu și avem tot interesul să rămână așa lucrurile. Eu cred că Curtea de Justiție va trebui să mai răspundă totuși la câteva întrebări în această privință și voi contribui și eu la formularea unor astfel de întrebări. <clears throat> Din partea instituțiilor, dorește cineva să intervină? Merci, Madame la Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc uh, membrilor uh, comisiei și domnului raportor în special. Am să fac doar trei observații factuale ca răspuns la această dezbatere. În primul rând vreau să spun că cooperarea noastră cu OLAF este excelentă și asta încă de la crearea Serviciului European de Acțiune Externă aș mai spune, cum a spus și doamna Mogherini în cursul audierii ei din 26 ianuarie, că memorandumul de înțelegere administrativă cu Olaf a fost semnat pe 23 ianuarie. Asta merită poate o corectură la paragraful 6. Deci textul a fost semnat. Lucrurile sunt în regulă acolo. În al doilea rând, constat că așa cum a spus și doamna Mogherini, că punctul nostru de vedere este că nu există niciun fel de dezechilibru geografic uh, față de anumite state membre. Există unele state membre, poate mai bine reprezentate decât altele la nivelul uh, atașaților uh, și funcționarilor de rang înalt, dar suntem pregătiți eh, să vă punem la dispoziție informații de natură statistică pentru a vedea că nu avem o atitudine abuzivă în această privință și, în al treilea rând, așa cum au spus și alții membri acestui, ai acestei comisii, eh, anumite eh, alineate, precum 9, 10, 11, cum spunea cineva aici, nu au legătură cu descărcarea bugetară. Și pentru a răspunde uh, domnului Dolj în legătură cu uh, avantajele de care ne-am uh, bucurat noi, uh, aș vrea să pot să răspund la această întrebare într-o întâlnire privată. Mulțumesc. Uh, mai dorește cineva din partea altor instituții să ia cuvântul? Nimeni? Atunci dau din nou cuvântul raportorului, domnul Cernescu, vă rog. Uh, thank you much indeed. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt. Domnul Gaier a plecat acum, dar data viitoare sper să putem discuta despre uh, Cato cel bătrân uh, și despre filozofie. Domnule uh, Deutsch, Tamaș, îți mulțumesc foarte mult pentru ce ai spus în legătură cu raportul meu și înțeleg că mă pot aștepta la sprijinul uh, dumneavoastră uh, privind acel aspect ce ține de echilibrul geografic în cadrul Serviciului de Acțiune Externă. Sper să fie așa. Pentru doamna Karim, mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră în ceea ce privește problemele pe care le avem cu Consiliul. Este o încercare foarte dificilă pentru comisia noastră. E o, practic o provocare permanentă pentru noi de ani de zile. Înțeleg că la, punctul, la punctele 9, 10 și 11 avem opinii divergente. Uh, păcat. Pentru doamna Cresle, doamna președinte, foarte pe scurt, cred că ar trebui să fim răbdători, într-adevăr, în legătură cu problema Consiliului, dar Întrebarea este cât timp putem fi răbdători, că nu putem fi naivi în această privință. Mulțumesc pentru toate observațiile pe care le-ați făcut și sper să avem timp să îmbunătățim acest raport. Vă mulțumesc. Nimeni altcineva nu mai dorește să ia cuvântul. Am ajuns la sfârșitul reuniunii deschise publicului uh, larg. Uh, urmează reuniunea coordonatorilor. La ora 15 vom relua lucrările comisiei noastre, discutând descărcarea de gestiune pentru agenții și aș dori să îi rog pe coordonatori să vină cât mai repede în această